Deci, pe ordinea de zi avem declarațiile Comisiei și Consiliului cu privire la pregătirea summitului umanitar mondial și dau uh, cuvântul doamnei Henderson Plașard din numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a vă spune. După părerea mea, summitul acesta e o șansă pe comunitatea globală pe care nu ne putem permite să o ratăm în joi concluzii cu privire la summitul umanitar mondial se așteaptă să fie adoptate de către Consiliu, iar președinția este în linia întâi pentru a pregăti o poziție comună fermă a Uniunii Europene și a statelor membre, evident în strânsă cooperare cu Comisia și cu Serviciul de Acțiune Externă. Vreau să spun clar, Consiliul vrea ca summitul umanitar mondial să fie o reușită. În iulie anul trecut, Olanda <clears throat> a avut un trimis pentru summitul umanitar mondial, ceea ce ne permis să avem o legătură <clears throat> cu toți actorii cheie, ONU, organizații umanitare, instituțiile Uniunii Europene, statele membre și alte state membre ale ONU și alți factori implicați. Vreau să menționez câteva dintre lucrurile cele mai importante pe care le-ar dori după summit statele membre. Am dori ca comunitatea globală să se angajeze din nou față de principiile umanitare ale omeniei, imparțialitate, neutralitate și independență. Liderii mondiali trebuie să se angajeze să se ocupe de cauzele profunde ale crizei umanitare prin intensificarea eforturilor de a rezolva conflictele pe cale pașnică și de a preveni izbucnirea de noi conflicte. Vrem ca toți actorii, inclusiv cei care au influență asupra părților implicate în conflict, cu toții, să respecte dreptul umanitar internațional. Și vreau să repet ce am spus la dezbaterea din Bruxelles de acum două săptămâni, încălcări, cum ar fi atacuri asupra unității medicale a școlilor, sunt de neacceptat. Va fi extrem de important ca dreptul umanitar internațional să fie pe o poziție ridicat pe agenda internațională ca toate, toți actorii importanți să se pronunțe împotriva unor calcari grave. În respectarea dreptului umanitar internațional se leagă și de o temă centrală a summitului, plasarea oamenilor în centrul acțiunilor umanitare. Trebuie să ne îndepărtăm de <clears throat> diverse tabele din uh, uh, capitale și să ascultăm cele de spus populația afectate și de asemenea să ne ocupăm de eradicarea violenței sexuale și bazate pe gen și a situației de urgență. În același timp, fetele și femeile nu ar trebui să fie văzute doar ca victime, ci ca partenere cheie care se implice în toate etapele ciclului de reacție umanitară. Președinția consideră de asemenea cu o mai mare eficiență a asistenței umanitare se poate realiza prin promovarea inovării. Inovare în finanțarea acțiunilor umanitare, în uh, tehnologie, în noi parteneriate. Ca exemplu, Seria de Jos, sunt între fondatorii Alianței Globale în ce privește inovarea umanitară care s-a lansat oficial la Istanbul. Câteva cuvinte acum cu privire la finanțarea umanitară. Țările de jos și alte state membre ale Uniunii sunt printre principalii 15 donatori umanitari globali. Împreună cu Turcia, acești donatori au fost invitați de panelul la nivel înalt privind finanțarea umanitară să coprezideze <clears throat> um, programul de mai mare eficiență cu cele mai mari organizații care implementează aceste programe. Am acordat sprijinul de plin acestor negocieri, am găzduit prima din cele patru reuniuni la Amsterdam pe 29 februarie și în cursul negocierilor, <clears throat> împreună cu Banca Mondială, am condus discuțiile cu privire la transparența ajutorului. Aș vrea să mulțumesc din nou celor de la Comisie și din Regatul Unit pentru au găzduit reuniunea a, do- a doua și a treia șerpașilor, cea de-a patra e în derulare la New York sub președinția suedeză și sperăm că se va încheia în curând și cu succes. Și dacă președinția Consiliului îmi dorit să vedem cât mai mulți donatori și organizații umanitare cu putință să adere la această platformă și la angajamentele sugerate. În încheiere aș vrea să mulțumesc Parlamentul European pentru interesul manifestat, orientarea pentru sfaturile date și participarea acestui Parlament ca <clears throat> dovadă clară a angajamentului, a implicării dumneavoastră și evident că aștept cu interes să aud mai mult despre părerile și așteptările dumneavoastră înainte de summitul de la Istanbul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim, doamna ministru. Acum, domnul Stilianides din partea Comisiei. Dear colleagues, Stimați colegi, stimați prieteni, stimată doamnă ministru, 12 zile ne mai despart de acest summit umanitar mondial, care va fi o ocazie poate unică pentru o generație de a încerca să schimbăm lucrurile esențial, să dăm un semnal clar pe plan mondial că uh, trebuie să rezolvăm prin acțiuni colective urgente marile uh, suferințe pe plan umanitar. Sunt uh, provocări uriașe în fața noastră anul trecut. Uh, peste uh, 100 de milioane de oameni au, fost, au beneficiat de asistență umanitară. A fost uh, cifra cea mai mare de la cel de-al doilea război mondial. Există o populație strămutată, numeroasă, oameni care și-au părăsit locuințele uh, datorită unor crize și au uh, rămas în, bemeleaguri străine mai mult decât oricând altădată în istorie. Deci sunt oameni afectați de criză, dar ei trebuie să poată să trăiască în condiții demne, nu doar să primească sprijin. Lucrurile nu pot continua ca până acum cei care sunt angajați în uh, domeniul umanitar uh, și continuă activitatea în uh, circumstanțe care s-au schimbat, dar trebuie ca sistemul de asistență umanitară să devină mai eficient și în același timp să fie prevenite conflictele, să fie redus riscul de dezastre. Nu este niciun secret că așteptările noastre au fost mai mari pentru uh, ca rezultatele acestui summit din punct de vedere politic să fie mai spectaculoase. Dar eu cred că totuși putem să creionăm o viziune puternică pentru uh, viitorul activității în acest domeniu agenda secretarului general ONU din acest punct de vedere poate constitui o bază pentru Uh, această uh, schiță iar Uniunea Europeană își continuă angajamentele care uh, au fost incluse și în rezoluția pe care Parlamentul European a adoptat-o în decembrie. De asemenea, eu recunosc contribuția dumneavoastră la formularea priorităților noastre și, și de aceea îmi face plăcere deosebită că membrii ai Parlamentului European vor participa la acest uh, summit. Participarea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și uh, vom uh, încerca să uh, garantăm la cel mai înalt nivel prezența dumneavoastră, reprezentarea dumneavoastră și vom urmări um, o serie de obiective cheie. Sunt recunoscător și președinției luxemburgheze și președinției neerlandeze pentru stabilirea acestor obiective. Trebuie să ne gândim că um, legislația de protecție a drepturilor umanitare în clipa de față este uh, călcată în picioare. Uh, există atacuri la adresa personalului medical care uh, se transformă în victime în zonele de conflict. Uh, cad victima conflictelor uh, copii din școală. Noi trebuie să stopăm această evoluție. Trebuie să fie respectate valorile umanității. Și uh, susținem respectul uh, dreptului internațional și sperăm ca uh, acest uh, summit să reafirme aceste drepturi. Salut! rezoluția Parlamentului European în ce privește atacurile asupra spitalelor și școlilor uh, și uh, faptul că se consideră că uh, trebuie stopate aceste atacuri. Dar sigur că este nevoie și de o acțiune mai eficientă pe plan umanitar, mai multă cooperare, mai puțină competiție, inclusiv în sistemul mondial care acționează aici și trebuie să existe și o pre- predictibilitate a rezultatelor resurselor financiare investite. Din acest punct de vedere am angajat discuții și pentru un follow-up privind finanțările în domeniul umanitar. După aceea ne dorim să avem o activitate uh, mai bine structurată cu partenerii pe baza unei strategii mai bune. Trebuie să avem abordarea adecvată pentru ca toate persoanele uh, care sunt uh, afectate de diverse crize să poată să devină din persoane dependente persoane independente. Este până la urmă un obiectiv cheie pentru participarea noastră la summit, sperăm să uh, fie respectate și deciziile pe care noi le-am adoptat pe 26 aprilie, iar uh, problemele esențiale pentru noi le vom formula acolo și sperăm să uh, obținem și angajamente ferme. Ne așteptăm și din partea altor actori implicați să acționeze la fel. Pentru rezultatul acestui summit, angajamentul politic la cel mai înalt nivel va fi esențial și uh, va pava calea pentru uh, un follow-up privind eficiența, pentru că acest summit uh, uh nu va fi doar încununarea uh, activității de negociere, de consultare de-a lungul mai multor luni, ci și începutul transformării sistemului internațional umanitar implementarea angajamentelor noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Și începem acum uh, intervențiile din partea grupurilor politice, dar nu o văd în sală pe doamna Zaborska, deci vom începe cu domnul Guerrero Salom din partea grupului SD, o intervenție de 3 minute. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că acest summit are loc într-o perioadă în care e foarte greu să... Organizarea sa este dificilă și va fi greu ca Parlamentul să fie reprezentant la nivelul potrivit la summitul de la Istanbul. Dar așa cum a spus și Comisia, este oportun, este binevenit și necesar acest summit, fiindcă la ora actuală asistăm la crize umanitare, Irak, Siria, Republica Centrafricană și așa mai departe, Ucraina, Yemen, Libia și nu numai. Fiindcă acum avem numărul cel mai ridicat de persoane strămutate intern. 120 de milioane din șapte țări diferite, dintre care peste jumătate, aproape jumătate sunt copii. La ora actuală asistăm la cea mai mare nevoie uh, pentru care nu avem suficientă finanțare. Le lipsește finanțare în proporție de 40%. Și mai mult, asistăm la din ce în ce mai multe încălcări ale principiilor umanitare, la, asistăm la atacuri împotriva uh, asist, lucrătorilor umanitari, activiștilor și centrelor umanitare. Deci a venit vremea să să ne ocupăm în mod serios de crizele umanitare și să dăm un imbold. De... Se necesează consens în ceea ce privește dialogurile la nivel regional sau internațional. Și ce a spus Comisia și Consiliul reflectă consensul în ceea ce privește care de urmat. Dar se pare că nu există la fel de mult angajament în ceea ce privește ce trebuie să se facă. Comisia a făcut niște propuneri și a făcut priorități pe care le-a sprijinit Parlamentul, iar Parlamentul a întocmit un raport prin care a cerut un consens global în ceea ce privește acțiunile umanitare. În acest raport s-a cerut și o mai bună protecție oferită asta mergând mână-mână și cu asistența pentru dezvoltare, era nevoie ca femeile să aibă un rol mai pronunțat, să ne ocupăm de persoanele strămutate intern, așa cum s-a spus mai devreme, avem nevoie să oferim în mod consecvent asistența umanitară. Deci cel Consiliului și Comisiei să transforme acest summit la Istanbul în primul pas. Avem nevoie de, de, de angajamente din partea Comisiei și statelor membre care să-și aducă contribuția la presiune făcută la un nivel internațional către asistența umanitară. Asistența umanitară și politicile umanitare trebuie să meargă mână în mână. În egală măsură, încălcarea principiilor umanitare și atacurile împotriva lucrătorilor umanitari din domeniul umanitar trebuie denunțate. Istanbul trebuie să fie doar un prim pas către recuperarea, regăsirea demnității în lume. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Demesmacăr oorlog, milieurampen, voedsel, ons... Mulțumesc, domnule președinte. Războaie, dezastre umanitare, lipsa de securitate provoacă multă suferință. Siria, Ecuador, Yemen, Ucraina, Burundi, dar și în Turcia sunt mulți care suferă. În Turcia cât de ironic care este gazda acestui summit. Sud-estul țării e în sânge, represiunea împotriva curzilor e de condamnat și fac un apel la statele membre. Vă rog să nu uitați nici pe acești oameni în timpul summitului. Trebuie să facă lucruri mai multe și mai bine. Situația actuală impune mai multe resurse, dar și o mai mare eficiență. Să tragem învățăminte din greșelile trecutului. Coordonarea e fundamentală. ONG-urile, sectorul privat pe plan local pot să vină cu o plus valoare. În plus, e importantă complementaritatea, ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare trebuie să funcționeze mână în mână și măsurile practice de prevenire a situațiilor de urgență pentru a contribui la reconstrucție, pentru a evita costuri suplimentare. În fine, ajutorul condiționat legat de aspecte politice. Domnilor și domnilor, nu putem permite ca acesta să fie doar un seminar în care să se uh, vorbească vorbe frumoase, e nevoie de fapte. Nu putem să ne întâlnim peste câțiva ani fără ca între timp să se ajungă la schimbări practice pe teren. Pentru că altfel summitul la Istanbul ar fi un eșec. Mulțumesc. Acum, domnul Görens, două minute, în numele uh, liberalilor și democrației. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să uh, ne gândim că există în legătură cu reuniunile la nivel înalt multe ceremonii de uh, satisfacție care până la urmă nu se justifică în realitate, pentru că uh, ar trebui, de fapt, să analizăm trei aspecte dramatice care vor ipoteca până la urmă acest summit de la Istanbul Eh, din punct de vedere eh, eh, al securității, personalul medical este tot mai expus. Există multe victime de asemenea, există probleme din punct de vedere al finanțării, inclusiv din punct de vedere al Uniunii Europene să ne gândim la numărul mare de victime, eh, inclusiv în rândul personalului medical în zonele de conflict. Și eh, atacurile din acest punct de vedere sunt inacceptabile. Cred că la Istanbul va trebui să găsim o soluție să stăvilim aceste eh, practici. În ce privește uh, focarele de criză, trebuie să ne gândim că uh, diplomația trebuie să se mobilizeze la timp, dar să găsească cele mai bune soluții. Statele care vor participa la reuniunea de la Istanbul trebuie să țină seama de uh, acest lucru. Da, angajamentele Uniunii Europene sunt generoase, sunt uh, poate și înnoite cu o anumită uh, ritmicitate, dar de ce sunt ele uh, înnoite? Pentru că nu au fost respectate. Este o problemă până la urmă care afectează credibilitatea statelor membre pentru că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să facă față uh, amplorii provocărilor care se află în fața statelor noastre. Nu pot decât să îi uh, doresc succes comisarului nostru, uh, succes Crist. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Urban Crespo pentru un minut. Eh, domnilor și domnilor, din nefericire, crizele umanitare sunt din ce în ce mai frecvente. Cauzele sunt schimbările climatice și dezastrele naturale, dar și prea adesea conflicte urmate, armate din interese economice, precum și acestea sunt urmate de decizii politice, cum ar fi închiderea frontierilor în calea a mii de refugiați, ceea ce creează, creează crize umanitare pe teritoriul nostru. Iată de ce sunt foarte sceptici în ceea ce este posibilitatea reală ca acest summit să obțină ceva. Ce rost au angajamente vagi pentru asistența umanitară când crizele se adâncesc, dacă nu cumva scopul summitului de la Istanbul este acela de a, a de a ascunde sub covor ce face Uniunea Europeană cu noul nou nostru prieten Turcia. Ce, ce facem noi? Distrugem drepturile omului și legalitatea internaționale pe o parte și pe de altă parte distribuim dulciuri. Dar ce trebuie să facem? Trebuie să oferim asistență umanitară refugiaților și să le oferim căi, de, căi sigure, altfel mâinile dumneavoastră vor fi plătate de sânge. Mulțumesc, doamna Hautala. Uh, Doamna Hautala, minut și jumătate. Doamna președinte, summitul umanitar mondial primul din istorie ar putea fi o șansă de a reafirma caracterul central al dreptului umanitar internațional și ar putea îmbunătăți modul în care se respectă. Dar uitați-vă la ce se întâmplă. Nu existat acum îngrijorări legate de nivelul de ambiție al acestui summit și sper că Uniunea Europeană va face totul ca nivelul de ambiție să nu fie mai redus. E foarte bine ca toți factorii implicați să stea la aceeași masă, da? statele trebuie să se angajeze Hm? în mod obligatoriu pentru a îmbunătăți situația. Médecins Sans Frontières e alarmat pentru că acum a fost informat cu dezamăgire că se retrag de la summit pentru că nu vrea să consolideze obligațiile statelor de a respecta și implementa dreptul umanitar pentru refugiați la care au aderat. 75 uh, dintre spitalele pe care le gestionează au fost atacate în ultimul an. E ceva scandalos. Numărul tot mai mare de atacuri asupra școlilor și spitalele e un exemplu îngrozitor al indiferenței tot mai mari față de dreptul umanitar internațional. Faptul că <clears throat> civilii, infrastructurile civile sunt uh, ținta în mod intenționat subliniază nevoia ca ajutorul umanitar să fie imparțial și reacțiile de urgență cu soluții adecvate la summitul umanitar mondial și îmbunătățirea situației femeilor, fetelor și altor grupuri vulnerabile în conflict ar trebui să fie în centrul acestor discuții. Președinte, mulțumesc. În numele FDD, un minut, domnul Lundgren. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Pentru prima dată va fi organizat uh, o reuniune la nivel înalt uh, pe plan umanitar. Obiectivul este uh, foarte pozitiv, dar locul de desfășurare va fi în Turcia. Și există acum noi legături între Uniunea Europeană și Turcia, deși Turcia nu respectă dreptul umanitar, nu respectă libertatea presei și nu este un stat european, este un stat asiatic. Este vorba despre uh, uh, Turcia care a determinat-o pe Angela Merkel să uh, aducă un jurnalist datorită unei uh, poezii satirice în fața uh, unei instanțe. Aceasta este Turcia. Uh, Turcia încalcă toate principiile care sunt importante pentru Uniunea Europeană. Următoarea intervenție, minut și jumătate, domnul Bonano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb comisia, să mulțumesc pentru prezență, și să întreb cât va costa acest summit care trebuie să ajute țările sărace. Fiindcă de fiecare dată când vorbim despre asta, nu se spune că 85% din costuri plătesc, sunt pentru birocrați, pentru funcționari prin birouri și când vine uh, vorba de banii de care au nevoie oamenii care se confruntă cu situații uh, de urgență, acestea sunt foarte puțin. Cât va costa acest summit, domnule comisar? Și ce se face în de ce se face în, ce se întâmplă cu Turcia? De ce se face acest summit în Turcia? Știm cât de democrată e Turcia, nu? Știm cu toții pe Erdogan. Erdogan e mai degrabă un dictator. Un uh, Hitler al mileniului 3. Și ne mergem în Turcia ca și cum Ca și cum uh, l-am uh, pune pe Pablo Escobar uh, ca director al centrului de, de uh, centrului de dependență de droguri. Ce facem aici? Facem același lucru ca și cum l-am pune pe Escobar să aibă grijă de dependenții de, de persoanele dependente de droguri. Domnul Știer are cuvântul. Hvala, gospođo predsjednice. Mm, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, domnule comisar, am auzit că sunt niveluri și păreri diferite în legătură cu nivelul de ambiție pentru acest summit care ar trebui să fie, dar dacă există un consens în legătură cu ceva, în legătură cu summitul următor, este faptul că Sistemul umanitar mondial a fost împovărat excesiv. E o lipsă cronică de fonduri pentru a îndeplini toate nevoile umanitare. Am auzit din partea domnului Guerrero câte milioane de oameni din întreaga lume au nevoie de asistență umanitară. Știm că sunt mai mulți refugiați pe lume în prezent decât după al doilea război mondial. Din păcate, asistăm de asemenea la o creștere a crizelor umanitare pe termen îndelungat, a deplasărilor pe termen îndelungat, care depășesc 25 de ani și 20 de ani pentru persoanele deplasate pe plan intern. Gândindu-ne la aceste aspecte, cred că e important să subliniem că Educația în perioade de criză, care, după cum știm, uh, e ceva avut în vedere de comisie în aceste crize care durează foarte mult. Sistemele umanitare singure nu pot să acopere toate nevoile și toate cerințele. Deplasarea forțată nu e doar o provocare umanitară, ci și una de dezvoltare economică, politică. Credeam că am două minute la dispoziție, dacă nu mă înșel. Deci e o provocare și pentru drepturile omului și desigur că e și fenomenul migrației ilegale, de care trebuie să ținem cont, dar și de dimensiunea de siguranță. Și aș vrea să salut comunicarea Comisiei din luna aprilie, care încearcă să pune capăt dependenței de asistența umanitară în aceste situații de strămutare, ajutând persoanele respective să aibă o viață demnă și să contribuie la societățile în care au fost acceptați. Îmi pare rău, domnule. M-am înșelat în ce privește timpul alocat. Cum doamna costă un minut. Spero că el primul vertice... Mulțumesc. Cred că acest uh, prim summit umanitar uh, va uh, putea demonstra demonstra că uh, dorim să ne asumăm un rol primordial în ce privește rezolvarea uh, crizei umanitare, pentru că deci, uh, copiii sunt în primul rând afectați. Am lansat o campanie pentru ca prin programul um, Educa să poată fi cuprinși în cursurile școlare copiii refugiaților. Uh, dispunem și de uh, promisiunea de a primi fonduri uh, suplimentare pentru realizarea acestui program. Este vorba despre uh, o politică de primire a refugiaților, de prevenție, de susținere a tinerilor. De asemenea, ne propunem crearea unui culoar umanitar pentru uh, formare și educație. Este important ca guvernul german și poate și Spania să primească uh, studenți din rândul refugiaților. Mulțumesc. Uh, următoarea intervenție de domnul Gerike. Mulțumesc. Deci, Așteptăm uh, reuniunea la nivel înalt de la Istanbul și Uniunea Europeană își propune să joace un rol important, dar eu mi-aș dori ca în Turcia să putem spune răspicați care sunt așteptările noastre pe plan uh, european pentru că uh, este inadmisibil ca uh, Erdogan să se bronzeze la soare în timp ce noi avem toate aceste deziderate legate de libertatea religioasă, de libertatea presei să vorbim despre uh, uciderile în masă, despre uh, toate crizele umanitare care există în lume. Pentru că dacă nu vom uh, opera cu instrumente concrete, nu vom avea nici rezultate. Trebuie să încercăm să împiedicăm uh, izbucnirea conflictelor, trebuie să creăm șanse pentru toți să trăiască în condiții demne. Îmi doresc un uh, summit care să fie umanist în practică. Mulțumesc, doamna Bețera, un minut. Gracias, comisario, por estar hoy aquí. Mulțumesc foarte mult. Atacurile împotriva structurilor umanitare și organizațiilor umanitare au sporit în ultimii ani. În 2015 au avut loc 75 de atacuri în, în tabele de refugiați și în, uh, și 30 de persoane și-au pierdut viața într-un atac care nu a fost accidental. Așa cum uh, s-a spus, aici este vorba de crime de război, crime împotriva umanității. Acest summit, care este primul de acest fel din istorie, trebuie să da un răspuns uh, acestei impunități. Aplicarea legislației umanitare și protecția lucrătorilor umanitari trebuie să fie la baza politicii umanitare europene. Uh, asigurarea, uh, fiindcă trebuie să ne asigurăm, fiindcă siguranța și protecția celor pe care vrem să-i apărăm depinde de lucru, aceste lucruri, iar noi trebuie să sporim rolul Tribunalului Internațional, Penal Internațional și trebuie să facem tot ce putem pentru a pune capăt acestei situații inacceptabile și abominabile. Mulțumesc foarte mult, domnul că aveți cuvântul. Uh, aveți, aveți acum un cartonaș albastru, dar sunteți și orator mai târziu. Mențineți acest cartonaș albastru? Nu știu dacă se respectă regulile aici, dar... Eh, doamnă președinte cu ocazia votului legat de raportul guerrero salom am recunoscut că e o poziție bună pentru a asigura că Uniunea Europeană joacă un rol uh, conducător în ceea ce privește exemplu pentru ceilalți participanți. Ce privește mișcarea 5 stele, sperăm că acest summit va pune capăt incoerențelor și vom lucra cu guverne cu adevărat cinstite care se cere scuze pentru tot ce a fost făcut greșit la alte crize umanitare înrăutățindu-le. 80% dintre crize sunt provocate de cei care încearcă să le rezolve. Mm. Din câte am înțeles, Arabia Saudită va participa la acest summit umanitar mondial, um, care reprezintă una dintre primele cauze de urgență umanitară în Yemen, unde există atacuri împotriva spitalelor, uh, coridoarelor umanitare. Cetățenii europei că a... Și doream să-i solicit domnului comisar să le promită cetățenilor europeni să ia un angajament real acest summit în ce privește participanți de genul Arabiei Saudite. Mulțumim. Acum domnul Venta, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Date recente publicate de Banca Mondială uh, se referă la uh, milioanele de oameni care sunt uh, afectați de crize, de instabilitate economică, de conflicte prelungite, catastrofe naturale, care toate au dus la această situație precară. Se încearcă găsirea unor soluții la Istanbul. Inițiative importante ale ONU au avut loc, consultări pe plan regional. Constatăm frecvent că sistemele de intervenție umanitară locală trebuie să fie consolidate pentru că ajutorul internațional ar trebui să fie uh, o soluție uh, ultimă este nevoie poate de uh, asistența pentru dezvoltare pe termen lung în primul rând. Sper ca în timpul uh, summitului să nu se uite un lucru, ca aspectele de asistență umanitară să fie adecvate necesităților diverselor grupuri afectate. Un cartonaș albastru din partea domnului uh, și pentru domnul Venta. Vă rog. Aș dori să-i mulțumesc colegului Venta pentru că uh, problema esențială pentru noi este cum putem deveni mai eficienți, ce putem face noi uh, pentru uh, ca să asistăm antreprenorii din uh, statele în curs de dezvoltare, astfel încât să poată să înființeze eventual și întreprinderi de familie pentru a putea produce ceea ce este de strictă necesitate în zona respectivă. Mulțumesc, uh, domnule Rivic, pentru această întrebare, pentru că noi, de fapt, am uh, colaborat uh, când am redactat raportul privind IMM-urile, care sunt atât de importante pentru dezvoltarea din țările mai puțin evoluate și pentru stimularea economiei în țările în curs de dezvoltare. Trebuie, bineînțeles, să uh, acordăm uh, până la urmă și mijloacele financiare pentru dezvoltare. Trebuie să fie 7% uh, din PIB din statele membre, dar sper mai ales în Comisia DEVE, să putem pregăti și mai bine acțiunile în acest sens. Doamna Valenciano, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, domnul comisar a spus că vom contribui în continuare, dar avem nevoie de o mai mare contribuție. Avem nevoie de un angajament politic, de resurse ne lipsesc 40% din fondurile necesare. Avem nevoie de mai multă inteligență, de mai multă hotărâre, de grâncenare. Istanbulul va, hotă, va, acest summit va funcționa numai dacă este un mare pas înainte, numai dacă se schimbă macazul în ceea ce privește modul în care se livrează asistența umanitară, fiindcă zilnic se calcă în picioare drepturile omului și drepturile umanitare. Asta trebuie să fie acest summit dacă se dorește a fi încununat de succes. Vorbim acum despre diferența între viață și moarte pentru foarte mulți. Și este vorba și despre credibilitatea Uniunii Europene pe scena mondială. Domnule comisar, știu că asta nu ține de mandatul dumneavoastră și... Dar Parlamentul European, Parlamentul European i s-a închis gura de mai multe ori. N-am avut decât o singură acreditare pentru întregul Parlament de, pentru a participa la dezbatere. Acest lucru este regretabil și vă rog uh, să, să uh, țineți cont de acest lucru. Doamna Tomașici. Mulțumesc, doamnă președinte. Lumea nu s-a confruntat cu un număr atât de mare de oameni strămutați de după al doilea război mondial, deci un moment potrivit pentru summitul umanitar mondial. Și în prezent nu e niciun loc mai potrivit decât Istanbulul, Turcia fiind în centrul rutelor migratorii și principalul partener pentru Uniunea Europeană în rezolvarea crizei migrației. Uniunea Europeană și întreaga lume trebuie să contribuie la rezolvarea cauzelor profunde ale acestor crize și să se ocupe în mod adecvat de refugiați și eh, cred că această reuniune va fi utilă. Nu pot să nu observ că unii participanți folosesc eh, aceste crize în scopul unui eh, șantaj umanitar Aș vrea să repet poziția. Nu cred că uh, scutirea de vize pentru Turcia fără îndeplinirea criteriilor ar fi bună, ar fi o dovadă de irresponsabilitate, o amenințare pentru cetățenii noștri. Mulțumesc. Acum, domnul Paet, un minut. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamna președinte. Am vizitat Libanul cu câteva săptămâni în urmă și acolo m-am întâlnit și cu refugiați din Siria. Niciunul dintre ei nu și-a exprimat dorința să se deplaseze spre Europa, din potrivă și-ar fi dorit să se întoarcă în uh, orașele lor natale din Siria în momentul în care uh, va exista uh, un mediu sigur pentru ei, să aibă posibilitatea să lucreze, să aibă acces la asistență medicală, iar copiii să poată să mm, revină la școală. Iar Uniunea Europeană poate prin mijloace financiare să mm, susțină până la urmă o evoluție în acest sens. Sigur că putem spori asistența umanitară, să ajutăm pe refugiați să se întoarcă la ei acasă. Pe de altă parte, diverse țări au promis că vor acorda un ajutor în perioada de criză, dar nu s-au ținut uh, de promisiuni. Să ne gândim la asistența acordată uh, în Haiti și Nepal după cutremure. Au fost uh, promiși bani, dar uh, până la urmă și aceste promisiuni nu au fost respectate până la capăt. Acest summit european nu trebuie să se transforme într-o decepție. Domnul Preda. Um... Septembrie 2015, Comisia Europeană a stabilit șapte priorități în ceea ce privește sfera acțiunii umanitare. Și întrebarea care se pune acum, dat fiind acest uh, summit mondial umanitar, este dacă vom uh, trece de la frum- cuvinte frumoase la lucruri concrete. Și cred că, așa cum a spus și domnul comisar Stilianides, trebuie să acționăm curajos și să dăm răspunsuri clare, cel puțin în ceea ce privește deficitul de finanțare a asistenței umanitare și, în al doilea rând, în ceea ce privește eficiența acestor, acestei asistențe. Și apoi, legătura între asistența umanitară și soluțiile politice pentru situația de criză. Și aici nu sunt de acord cu ce a spus colegul Corau. Nu cred că asistența umanitară ar putea să înlocuiască soluțiile politice oferite situațiilor de criză. Și cred că pe de altă parte, trebuie să avem un fel de auto, să facem un fel de auto să facem o autostigmatizare a Europei. Deci trebuie să ne mândrim de faptul că noi suntem donatorii, donatorul cel mai important. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc. Domnul Liz, un minut. Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar, aceste reuniuni la nivel înalt pentru asistență umanitară trebuie să dea un semnal convingător, pentru că trăim într-o lume în care 250 de milioane de oameni sunt afectați de crize umanitare. 60 de milioane de oameni au avut de suferit în urma războaielor, conflictelor, catastrofelor și au trebuit să-și părăsească locuințele. Jumătate dintre ei sunt copii. Uniunea Europeană și statele membre vor demonstra o solidaritate adevărată și responsabilitate doar dacă își vor asuma obligațiile financiare. Iar un exemplu bun pentru posibilitatea eh, de a face ceva um, constituie inițiativa EDUCA, grupului nostru politic, um, ca până la urmă, uh, în loc de 2%, să afectăm 4% uh, din uh, asistența umanitară pentru educație. Ca raportor în Comisia pentru Dezvoltare privind bugetul pentru 2016, am insistat ca 26 de milioane suplimentare să fie virate pentru educație. Iar această inițiativă EDUCA ă, trebuie să fie inclusă în bugetele pentru probleme umanitare. Președinte, mulțumesc domnul Kovacev, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Summitul Mondial Umanitar trebuie să dea un cadru durabil pentru ajutorul umanitar, așa cum s-a preconizat pentru peste 120 de milioane de oameni în întreaga lume. Sper că acest summit va aduce la rezultate mai bune decât astfel de forumuri în trecut. Una dintre principalele probleme care va fi pe ordinea de zi a summitului este chestiunea finanțării ajutorului umanitar și în calitatea mea de raportor al PPE în ce privește avizul cu privire la Comisia pentru Dreptul Omului și raportor permanent în legătură cu recomandările către adunarea generală ONU, am trei subiecte principale. Mai întâi, cooperare mai eficace ce privește demontarea rețelelor de luptători teroriști, în al doilea rând, dialogul interreligios și intercultural, în al treilea rând, alocarea de resurse financiare și umane pentru educația permanentă în ce privește valorile fundamentale, demnitatea umană, libertatea de exprimare, egalitatea și statul de drept. Turcia trebuie să respecte anumite reguli în calitatea ei de țară gazdă acestui summit. Trebuie să depună eforturi în favoarea milioanelor de oameni în situație de nevoie în întreaga lume. Turcia a fost desemnată ca gazdă pentru acest summit înainte ca Europa și Turcia să fie inundate de acest flux de refugiați. Există și o semnificație simbolică a faptului că lumea se va întâlni la Istanbul pentru a propune soluții concrete pentru a consolida rolul Europei. Mulțumim. Acum domnul Frunzulică. Un minut. Ah, merci beaucoup, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnilor Sper că acest summit mondial umanitar va face pași importanți înainte pentru a identifica soluții pentru a remodela sistemul umanitar. Domnule comisar, e important uh, până la urmă care e ambiția, nivelul de ambiție pentru Uniunea Europeană. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să facem propuneri reale pentru un nou sistem umanitar real în uh, lume, pentru a ne asuma responsabilitățile de pline pentru țările din Uniunea Europeană pentru a profita de orice ocazie ca asistența umanitară să fie mai eficace și activitatea umanitară mai puțin periculoasă. Pentru a realiza toate aceste obiective, e fundamental să avem o înțelegere comună între cei implicați în ce privește concepte cheie responsabilitate, transparență pentru a crea un nou model de bază pentru a anticipa riscurile, pentru a utiliza mai mult planificarea comună. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum, domnul Ataxuson, un minut. Fru talman, om humanitar. Mulțumesc, doamnă președinte. Reuniunea la nivel înalt pe plan umanitar se va desfășura într-un moment foarte important. Mulți se întreabă cum uh, poate fi folosită cât mai uh, bine asistența umanitară. Ne gândim la uh, milioanele de oameni care au necesitat asistență umanitară în ultima vreme. Creștinii, ieziții din Siria au avut nevoie de asistență uh, umanitară și am putut vedea și la fața locului cât de important este acest angajament. Dar nu există niciun dubiu, trebuie întreprins și mai mult în acest sens. Uh, iar asistența umanitară pe care uh, Uniunea Europeană o acordă trebuie să fie legată și de respectarea drepturilor omului, pentru că um, a existat din acest punct de vedere un acord prelungit uh, pentru Eritrea, deși nu au fost formulate condiționări legate de respectarea dreptului omului. Eu cred că și asistența pentru dezvoltare trebuie să fie coordonată. Mulțumesc, doamna Pereira, un minut domnule președinte, domnule comisar. Într-un în contextul în care avem atâtea tragedii umanitare, nu doar tragedia refugiaților, ci faptul că uh, avem 150 de persoane care necesită asistență și aveam nevoie acum de uh, finanțare pentru ca acest summit umanitar de la Istanbul să fie un răspuns concret al comunității internaționale în fața situației actuale. Din păcate însă, pregătirile ne arată că nu se va întâmpla acest lucru. Iată de ce avem nevoie de răspundere și de o atitudine de lider a Uniunii Europene în acest summit. Și trebuie să dăm uh, exemple noi aici ca lideri. Domnule comisar, știm care este angajamentul dumneavoastră și uh, Uh, Sperăm să avem o foaie de parcurs clară în ceea ce privește consolidarea asistenței umanitare, care înseamnă o majorare substanțială a bazei financiare, fiindcă nu se poate altfel. Nu se poate altfel să uh, onorăm uh, demnitatea oamenilor. Mulțumesc. Domnul Scheinfeld, un minut. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Istoria activităților caritabile și de ajutor umanitar e la fel de îndelungată ca și istoria omenirii, dar vremurile s-au schimbat, situația continuă să se schimbe, deci ar trebui și noi să schimbăm metodele și instrumentele utilizate ca să ajutăm pe alții. În prezent, astfel de ajutor și de asistență sunt așteptate de milioane și milioane de oameni în peste 40 de țări de pe mapamont și 60 de milioane sunt oameni uh, strămutați din cauza conflictelor armate. Lumea are nevoie de un nou drept umanitar, printre altele. Se pare de asemenea că trebuie să actualizăm ce e învechit uh, și depășit în sistemul utilizat acum la ONU, în structurile ONU și mă aștept ca summitul mondial să contribuie la identificarea unei soluții pentru provocări cum ar fi criza de finanțare, lipsa de coordonare între diverse agenții și organizații, inclusiv ONU și, de asemenea, introducerea unor donatori care nu sunt în lumea occidentală. Mulțumesc. Acum, doamna Ward, un minut. The World Humanitarian Summit Summitul pe probleme umanitare eh, va trebui să eh, ducă și la o nouă abordare în ce privește distribuirea asistenței umanitare din perspectiva Regatului Unit eh, cu referendumul din Marea Britanie la orizont. Trebuie să avem în vedere situația din lume și cred că împreună cu partenerii noștri europeni putem să reconfigurăm agenda globală astfel încât să îmbunătățim situația trebuie să uh, facem Uniunea Europeană mai puternică. Dar cu cât puterea este mai mare și responsabilitatea este mai mare, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte propriile principii și în politica externă, chiar dacă se află uh, sub uh, presiune. Noi trebuie să acordăm asistență umanitară victimelor uh, crimelor de război, dar uh, nu trebuie să închidem ochii față de atitudinea unor uh, regimuri care comit aceste crime umanitare. Trebuie să fim consecvenți în apărarea drepturilor omului și obiectivele de dezvoltare umanitară. În cadrul procedurilor intervențiilor spontane, domnul Bogovici. Domn vsekakor je humanitarni vrh ob Mulțumesc. Bineînțeles, summitul mondial umanitar vine la momentul potrivit. Fiindcă niciodată până acum nu au existat atâția oameni care au nevoie de ajutorul nostru și atâtea persoane strămutate intern de la cel de-al doilea război mondial. Soluția pe care o căutăm are legătură cu ce a spus doamna ministru în discursul său, și anume că trebuie să eliminăm cauzele acestor conflicte. Trebuie să fim obiectivi și să avem uh, politici orientate către oameni. Să încercăm să soluționăm pașnic conflictele nu, și nu dezminând și mai mult lumea. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să arate lumii care sunt valorile și să le permitem oamenilor să trăiască în mod demn. Trebuie să-i ajutăm pe cei din Africa, Asia, Orientul Mijlociu. Asta ne va fi de folos și nouă, fiindcă aici ajung refugiați. Mulțumesc, doamna Gomes. Chiar dacă Uniunea Europeană este principal donator, iată, în mod ironic, la, la acest summit, care este organizat în Turcia, în mod ironic, într-un mod rușinos, fiindcă nu a reușit să facă față cea mai mare crize umanitare de la cel al doilea război mondial, care este rezultatul războiilor din vecinătatea sa, din uh, Siria și uh, în urma sărăciei din uh, Africa și nu numai. Și Turcia a încălcat uh, tratatele europene și uh, principiile umanitare în ceea ce privește uh, refugiații. Este, este rușinos că uh, astăzi în Europa, în centrele hotspot-uri din, din Grecia, refugiați sunt atacați și deținuți, dintre care femei și copii și, uh, și aceste hotspot-uri au devenit un adevărat sin city. Nu se poate așa ceva. Iar uh, noi dacă participăm la acest summit, dăm dovadă de ipocrizie. Dacă continuăm cu politici de sărăcie uh, în, uh, în um, zona de sud a Europei și doamna vorbitor, doamna vorbitor este întreruptă. Monsieur Marias. Mulțumesc, doamna Marias, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. E o contradicție că primul summit umanitar mondial se va ține la Istanbul, unde pe 1 mai, uh, demonstrațiile au fost interzise, iar demonstrații persecutați în Turcia, drepturile omului nu sunt respectate. La acest summit, Uniunea Europeană ar trebui să dea răspunsuri adecvate la suferința oamenilor din Siria, crizele umanitare care se transferă în Europa. Prin Grecia acest lucru va continua atât timp cât uh, Daesh își continuă activitățile criminale. Crizele umanitare mondiale mm, provoacă suferințe nu doar pentru refugiați, ci și pentru poporul elen. Am să sărăcit tot mai mult, nu mai putem primi alți refugiați. Aceasta a devenit o problemă, iar țările mai bogate din Europa trebuie să contribuie să rezolve problema.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 într-adevăr un număr uriaș de oameni care au fost afectați de uh, situațiile conflictuale, de crize, de uh, dezastre naturale. De la cel de-al doilea război mondial până acum nu a mai existat un număr atât de mare de persoane strămutate și de refugiați există un număr uriaș de persoane care necesită asistență umanitară și eh, aici eh, lumea eh, parcă s-a rupt în două cei care pot să acorde ajutor și cei care uh, sunt dependenți de uh, această asistență. Dar eu cred că este nevoie de fapt de o cooperare pe plan global. Doar așa vom uh, reuși să contracarăm efectele devastatoare ale conflictelor armate și ale catastrofelor uh, naturale. De asemenea, există un spor de populație în regiunile mai puțin dezvoltate și uh, aici e nevoie de asistență. Doamna Chienghe are cuvântul. Eh, grazie, signora Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi uh, asistăm la cea mai mare deplasare de bărbați, femei și copii de la cel de-al doilea război mondial. 250 de milioane de persoane sunt în mișcare și un număr uh, uriaș de refugiați. Asistăm și la foarte multe crize umanitare în întreaga lume. Oamenii fug din calea războiului, sărăciei, schimbărilor climatice și așa mai departe. Deci acest summit este binevenit, fiindcă se vor putea discuta chestiuni foarte importante, cum ar fi regândirea asistenței umanitare pentru a vedea cum putem să ne îndreptăm către politici de dezvoltare care să implice proiecte pe termen mediu și lung, atacând cauzele de bază ale acestor uh, deplasări ale populației. Avem nevoie de politici și să ne ocupăm și de coridoarele umanitare pentru a nu se mai repeta astfel de situații din Liban și Siria și de pe teritoriul, uman, de pe teritoriul european. Deci trebuie să ne îndreptăm despre, de, de situațiile de urgență către un proces continuu. Mulțumesc. Am terminat procedura intervențiilor spontane și dau cu, din nou cuvântul domnului Stilianides. Micro, La microfon, vă rog. Microfonul e oprit, spune doamna președinte. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru aceste discuții foarte constructive și fructuoase. Întotdeauna apreciez pozițiile clare ale Parlamentului European și ceea ce este cu atât mai adevărat cu cât ne pregătim pentru o astfel de manifestare unică, cum e summitul mondial umanitar, cu atât de mulți factori implicați, atât de ce am insistat pentru a mări numărul de locuri pentru Parlamentul European. Eu și cu serviciile Comisiei facem toate eforturile pentru ca acest Parlament să aibă o prezență cât mai solidă acolo. Și mă bucur astăzi să anunț că am obținut două locuri în plus în delegația Uniunii Europene, două locuri pentru Parlamentul European. Prioritățile noastre sunt comune, o mai mare eficiență, o mai mare eficacitate în sistemul umanitar, respectarea dreptului umanitar internațional și, desigur, principiile umanitare trebuie și ele să fie respectate, mai mult sprijin pentru educație în situații de urgență și în domeniul umanitar. Iată de ce avem această colaborare solidă pentru că suntem cu toții în aceeași barcă. Acest summit va încheia un ciclu de manifestări. Summitul uh, SDG cu agenda 2030, Sendai, Abapa și COP21. care oferă o viziune pentru viitor. Rezultatele lor dau un cadru solid pentru viitor, dar progresul real se poate realiza numai dacă acum ne ocupăm de cei mai săraci și mai vulnerabili să vedem cum îi putem ajuta. Aceasta e misiunea Summitului Umanitar Mondial. Sper că atunci când vom privi înapoi de la orizontului 2030 vom putea afirma că această manifestare a fost ceva care a avut un rol hotărător și a schimbat lucrurile în bine. Printr-un lung proces de consultare a dat un glas tuturor, de la lideri până la membrii comunităților afectate, de la mediul universitar la sectorul privat, a implicat mii de oameni din întreaga lume, a introdus o nouă manieră de a discuta unele dintre problemele cele mai dificile cu care ne confruntăm la un forum cu adevărat global și a generat un elan pentru a duce la schimbări sistemice, pentru a reacționa adecvat și pentru a ne putea redresa după criză și atingerea obiectivului final până în 2030 să fie mai puțin cei care au nevoie de asistență de urgență de salvare a vieții. Acest e obiectivul nostru comun. Joi, sper că și Consiliul va adopta un al doilea set de concluzii cu privire la summit, lucrat împreună cu președinția și statele membre la o poziție cât mai fermă, care ne va călăuzi să luăm angajamente la summit, dar de asemenea și dincolo de summit contez ca întotdeauna pe sprijinul dumneavoastră în continuare în uh, ceea ce urmează pentru a putea demonstra calitatea de lider și a ne respecta angajamentele. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Președinte, mulțumim domnule comisar. Acum, din partea Consiliului, doamna ministru Gâniș Plașa. Mulțumesc, doamnă președintă. Acest uh, summit uh, va fi un punct de plecare pentru întreaga comunitate globală să restabilească uh, principiile umanitare și sperăm să avem parte de multe angajamente sincere din partea tuturor celor care doresc și sunt obligați să se angajeze în acest sens iar acest uh, summit nu trebuie să fie uh, un eveniment care să fie dominat de către statele occidentale, pentru că vor participa și multe state din afara Uniunii Europene, de fapt mai multe state din afara Uniunii Europene voi spune și domnului Guerrero Salom că din prima zi uh, acestei reuniuni va trebui să demonstrăm că luăm în serios angajamentele noastre și în calitate de uh, ai președinției Consiliului vom proceda ca atare. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și Comisiei. Merci. Mulțumesc foarte mult și uh, încheiem aici dezbaterea pe acest subiect. Vreau să